În conformitate cu ordinea de zi, urmează situația din Azerbaijan și are cuvântul doamna Lunacek. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. În parteneriatul estic, din păcate, Azerbaijanul a devenit, o, a devenit țara cu situația cea mai gravă a drepturilor omului. Chiar și Belarusul de curând a uh, eliberat șase uh, deținuți uh, activiști de drepturile omului. Uniunea Europeană trebuie uh, să îi sprijine pe cei care apără drepturile fundamentale, statul de drept și libertatea de presă. Această rezoluție solicită eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și, de asemenea, salută faptul că autoritățile azere au uh, permis uh, vizita medicilor la Leila Yunus și tatăl ei. De asemenea, trebuie să criticăm um, represiunea vocilor libere uh, din uh, Azerbaijan. Dați-mi voie să spun că sper că autoritățile azere ne vor asculta și vor citi această rezoluție. Aceasta solicită uh, respectarea tuturor hotărârilor CEDO, inclusiv cea din 2015, care confirmă o responsabilitate uh, Uh, pentru ocupările de pe teritoriul Azerbaijanului. Domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep uh, printr-un citat dintr-un discurs de acum 14 ani rostit la Strasburg. Azerbaijanul a ales calea integrării în uh, Europa, orientându-se înspre valorile umaniste și democratice. Cuvinte înțelepte din partea Uh, președintelui uh, din 2001. Dar iată că uh, această istorie este una a dezamăgirii. Și, practic, această dezamăgire este reciprocă. Știm, de exemplu, că Azerbaijanul e frustrat de, în cauza lipsei de uh, progres pe Nagorno-Karabakh. Crede că, adesea, comunitatea internațională uh, nu ține cont de provocările pe care le-a avut în față în urma acestui război. Iar în ceea ce privește refugiările și uh, uh, strămutările, mi se pare că nu s-a făcut tot ce uh, a trebuit pentru a rezolva acest conflict. Conflict care în continuare se soldează cu pierderea de vieți omenești. Și în momentul în care a alăturat Consiliul Europei, speranța noastră a fost că uh, va respecta drepturile omului și libertățile fundamentale. Însă ne dăm seama că această uh, speranță e una sortită eșecului. Iată că nu pot decât să spun că lucrurile sunt cât se poate declare. Vrem ca Azerbaijanul să se întoarcă pe calea sa pentru un viitor european. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Vă rog frumos să respectați timpul alocat, fiindcă altminteri nu vom reuși să ne încadrăm în timp și sunt colegi care vor să intervină și la Catch the Eye. Oricum trebuie să și votăm, deci vă rog frumos să țineți cont de constrângerile noastre. Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele grupului PPE aș dori să spun două lucruri. În primul rând, în rezoluția noastră, ne-am exprimat preocuparea, mai ales în ceea ce privește situația sănătății Leilei Yunus și uh, am dorit să cerem ca ea să fie eliberată cât mai rapid. De asemenea, uh, ne bucuram că diplomația uh, tăcută, așa cum uh, se numește, a dat uh, roade în ceea ce privește îngrijirile medicale la care a avut acces. Dar nu am semnat rezoluțiile comune pentru că nu putem accepta strategia verzilor și anume ca ei să vină la plenară fără să treacă pe la Comisia AFET și să ceară plenului Parlamentului să decidă cu privire la instrumentele politicii de vecinătate, la, cu privire la anchete desfășurate de instituțiile Uniunii, referitoare la președintele Aliev, care a semnat cu președintele Tusk uh, acorduri tocmai pentru a putea face progrese și în domeniul drepturilor omului. Deci această strategie a verzilor este inacceptabilă și o să cerem de altfel să nu se voteze astăzi această rezoluție, care este pur și simplu dovada unui radicalism care nu dă efecte uh, pozitive. Domnul Corao. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vorbim despre Belarus și Azerbaijan. E oare o întâmplare? E frumos să vedem cum Parlamentul acesta aplică dublă măsură când e vorba de țări care, din punct de vedere geografic, aparțin unui spațiu similar, dar care nu sunt tocmai fruntași în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. În Belarus situația este poate și mai grea, pentru că acolo, iată, nu există sancțiuni, dar în cazul Azerbaijanului lucrurile stau cu totul altfel. Am văzut ce a avut de spus și domnul Preda cu privire la dovezile că Azerbaijanul este tratat totuși altfel. În Azerbaijan există resurse importante, precum ar fi petrolul. Deci este vorba și de apărarea jurnaliștilor și este fals să procedăm așa cum face PPE-ul, care astăzi nu va vota. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Că nu sunt la pe picior de egalitate drepturile omului cu interesele economice. Doamna Vergia n'en déplaise à M. Preda, depuis plusieurs mois, le Da, de mai multe uh, luni, Parlamentul deplânge situația din Azerbaijan. În 2015, Comisia spunea că situația în ceea ce privește drepturile omului s-a degradat în mod semnificativ. Uniunea Europeană și Azerbaidjanul au un acord de uh, parteneriat și unul de asociere. Și cum sunt blocate, se încearcă punerea în aplicare un protocol de participare. Și domnul Dă uh, Desc uh, uh, va vizita uh, zona. Dar nu, domnule Preda, instrumentalizarea nu este de această parte a, a hemiciclului. Contextul tensiunilor cu Rusia explică și petrolul explică, bineînțeles, comportamentul instanțelor europene și al dumneavoastră mai ales. Cum putem să fim credibili în voturile noastre uh, pentru a și să evităm că drepturile omului sunt din nou sacrificate. Clanul la, puvere, la putere crede că poate să uh, aibă putere uh, totală în detrimentul uh, activiștilor pentru drepturile omului. Mulțumesc, doamna Șache. Mulțumesc, dragi colegi. Nerespectările drepturilor omului au luat amploare în Azerbaijan cu sentințe exagerate pentru jurnaliști și activiști importanți. Din ce în ce mai mulți prizonieri politici, iar societatea civilă este oprimată. Jurnaliștii uh, sunt intimidați, oprimați, sunt oameni care Uh, cer diplomație silențioasă, dar eu cred că autoritățile azere au avut tot timpul din lume pentru a se asigura că drepturile omului sunt respectate în țara lor și că se respectă angajamentele luate deja, pe angajamente de a implementa deciziile CEDO, uh, normele OSCE și uh, implementarea parteneriatului strategic și de est, care impune uh, respectul față de drepturile omului și față de democrație. Nu avem nevoie de încă un scenariu rusesc în Azerbaijan și de aceea trebuie să ne exprimăm clar și răspicat acum. Care este alternativa mesajelor ferme în aceste vremuri grele? la ce, bun, la ce ne ajută diplomația silențioasă acum? E bine să transmitem un mesaj clar și răspicat. Până acum am văzut că eforturile noastre mute nu dau rezultatele scontate. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Weidenholzer. Domnule comisar, Azerbaijan nu este discutat pentru prima dată aici. Azerbaijanul ar dori să facă parte din Europa, organizat uh, jocuri uh, europene, olimpice și, uh, din păcate, um, în aceste cazuri se pare că nu-și vede interesul. Și cred că avem dreptul să ne întrebăm în ce măsură se respectă statul de drept în Azerbaijan, în ce măsură Azerbaijanul se comportă ca un membru al Consiliului Europei și uh, al Convenției pentru Drepturile Omului pe care a semnat-o. Este regretabil că se discută um, în mod regulat despre uh, situația gravă din Azerbaijan. Este mm, grav, cum spuneam, am auzit foarte multe cazuri și cred că trebuie să um, intervenim în, pentru drepturile omului și pentru uh, interesele europene. Doamna Tunun Hornstein w państwie prezydenta alijewa jest dzisiaj dwa razy więcej więźniów politycznych niż. în țara președintelui aliyev astăzi avem uh, un număr de două ori mai mare de, de deținuți politici decât în uh, Rusia și Belarus împreună. Iar uh, condițiile în care sunt ținuți le cunoaștem foarte bine. <coughs> Președintele Azerbaidjanului nu se interesează foarte mult de angajamente internaționale și drepturile omului. Și este nevoie de o reacție dură din partea noastră. Mi-amintesc foarte bine de vremurile când noi trăiam sub o uh, dictatură comunistă și luptam împotriva acestor guverne. Și în vremea respectivă primeam foarte mult sprijin uh, și încurajări din partea Parlamentului European. Și astăzi uh, regret că grupul meu politic nu a semnat această rezoluție comună, căci drepturile fundamentale nu țin de politica partidelor. Trebuie să arătăm solidaritate cu cei care suferă în Azerbaijan și îi invit pe colegii mei să voteze pentru această rezoluție. Mulțumesc, doamna Piri. Onorele Piri. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an ne aflam tot aici Și la vremea respectivă spuneam că e păcat că sunt încălcate astfel drepturile omului în Azerbaijan. A existat și o nominalizare la premiul Saharov a unui, a unui activist. În ciuda parteneriatului cu Uniunea Europeană, iată că nu s-a mișcat nimic în sensul bun. Vara trecută am fost uh, de față când a avut loc acel uh, proces de fațadă și a fost uh, pur și simplu imposibil pentru că era arestată o activistă cu probleme de sănătate care nu a avut parte de un uh, proces uh, echitabil. Deci lucrurile s-au desfășurat cât se poate de uh, eronat. Sunt oameni care, în ciuda problemelor de sănătate, primesc niște sentințe pur și simplu uh, echivalente cu o pedeapsa capitală. Nu se poate așa ceva. Nu e acceptabil. Uniunea Europeană nu descrie foarte bine lucrurile din Azerbaijan. Facem un apel pentru eliberarea activiștilor, dar degeaba. Dați oameni nevinovați, iar Parlamentul European cere autorităților azere să elibereze, să elibereze pe toți acești oameni. Partea importantă a politicii de vecinătate este principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Vrem mai mult stat de drept, pentru că astfel uh, vor veni mai multe privilegii, dar trebuie să fie valabil și principiul mai puțin pentru mai puțin. Eu cred că ar, toate normele în vigoare ar trebui respectate. Grupul meu politic se va exprima foarte clar uh, pentru o finanțare uh, cu obiective ferme. Mulțumesc. Urmează domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Monitorizarea situației drepturilor omului și a statului de drept în lume și mai ales în statele cu care avem parteneriate este foarte importantă cu aceste state avem o șansă mai mare de a comunica în mod regulat. Azerbaijanul apare des pe ordinea noastră de zi și astăzi discutăm despre o rezoluție foarte dură și bine întemeiată. Eu aș dori ca această rezoluție să aibă un impact pozitiv, dar mă tem că nu va fi așa. Baku crede că Azerbaijanul este criticat mult mai des decât alte state vecine, cum ar fi Armenia, care are uh, trupe ruse pe teritoriul său și uh, unde uh, de asemenea, sunt persecutați cetățenii din Nagorno-Karabakh. Noi nu facem suficient ca instituție. Azerbaijanul este un stat cu o importanță mare pe plan strategic și merită uh, să fie tratat mai cuprinzător. Mulțumesc, domnul Sebastia. Bun dia. Gracias, señor presidente. Una vez más nos reunimos para debatir. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată dezbatem situația drepturilor omului din Azerbaijan. În 2009 am tras semnalul de alarmă în ceea ce privește încălcarea drepturilor fundamentale în regimul Aliev. De vedem între timp o derivă totalitară cât se poate de uh, periculoasă. Și la ce servesc acțiunile noastre? Drepturile fundamentale în continuare nu sunt respectate și în plus domnul Aliev uh, um, își destabilizează um, vecinii, atacă sistematic Armenia, nu um, respectă acordurile referitor la Nagorno-Karabakh. În plus, după cum am putut vedea luni, rețeaua de corupție din această țară se extinde și în Uniunea Europeană cu oameni politici uh, corupți. Și noi în continuare considerăm această țară ca o țară asociată ce se întâmplă cu parteneriatul estic, cu, uh, cu politica noastră de vecinătate și așa mai departe. Trebuie să punem capăt declarațiilor goale, trebuie să acționăm și să impunem sancțiuni. Și jurnaliștii și opozanții din închisoare au nevoie de asta. Domnul Bonano acum. Maxim. Mulțumesc, domnule președinte. Am mare respect pentru dumneavoastră. Deci, uh, Aș vrea să-mi și înjumătățesc timpul de vorbire. Eu uh, nu sunt de acord cu ce am auzit uh, până acum. Această urgență este utilizată dacă cineva vrea să tragă un semnal de alarmă, dar nu contează. Oamenii spun că noi suntem îngrijorați de Azerbaijan și de ce se întâmplă acolo, că este oribil, dar uh, e un document lipsit de valoare, nu ajungem nicăieri cu el. Vorbim despre un islam moderat. Ei bine, islamul moderat se aplică în Azerbaijan. Pentru femei este islam moderat. Spuneți că nu sunt drepturi. Și atunci de ce faceți afaceri cu China? Ce se întâmplă cu pedeapsa capitală? 700 de oameni executați în acea țară. Nigeria, iarăși, e un stat problematic, dar uh, tratamentul aplicat este diferit. În esență, n-ar trebui să avem unități uh, de măsură diferite. Însă aici există sute de măsuri uh, diferite. Vorbiți cum trebuie cu azerii, în loc să transmiteți niște mesaje goale, care oricum nu vor schimba nimic. Trebuie să discutăm uh, în termenii cei mai serioși ca să avem o politică externă. Domnul Kelly. Eh, eh, Mulțumesc. Sunt de acord 100% că trebuie să facem toate presiunile posibile asupra Azerbaijanului ca să Uh, respecte drepturile omului. Despre asta e vorba în propunerile de rezoluție de astăzi. E păcat că PPE-ul se află în um, situația de a nu putea susține rezoluția comună. Trebuie să învățăm ceva de aici. La Parlament ar trebui să încercăm să obținem o rezoluție uh, pe care să o poată susține toate grupurile, dar pentru noi sugestia că ar trebui ca imediat să se întrerupă negocierile cu Azerbaidjanul nu are sens, pentru că dacă faci acest lucru și în legătură cu alte state din lume, te trezești până la urmă că negociezi singur. Și uh, atunci nu am mai vorbi uh, despre un acord ca cel nuclear cu Iranul acum. Deci, faptul că ne întindem mai mult decât ne e plavuma și facem lucruri pentru unele state pe care nu le facem pentru alte state, ne aflăm în postura în care ne aflăm astăzi. Noi dorim ca drepturile omului să fie respectate în Azerbaijan și asta nu se poate decât dacă conlucrăm cu toții. Mulțumesc, doamna Mănescu, la Catch the Eye. președinte

Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Parteneriatul estic este foarte important pentru Uniunea Europeană, deoarece extinde influența Uniunii Europene către țările din Est și le atrage înspre noi. Unii consideră că acest parteneriat estic este un loc în care poți să ți predici altora. Într-adevăr, suntem îngrijorați de, îngri, îngrijorați de ce se întâmplă în Azerbaijan, dar să nu le ținem altora predici. Mulțumesc, domnul Iacovcici. Non in aula. Onorevole Agea. Nu este în sală. Doamna Egea. Grazie, președinte. Mulțumesc Deci nu doar astăzi, ci de mai mulți ani încoace, uh, Parlamentul a tot uh, scris rezoluții cu privire la situația din Azerbaijan. De data aceasta discutăm despre șapte rezoluții, nu una singură, cu privire la regimul Azer, care încearcă să oprime toate formele de libertate și cu ele, odată cu ele, democrația. Nu este nimic misterios ce se întâmplă. Au fost uh, bombardamente la granița cu uh, Armenia. A fost rănită doar în urmă cu câteva zile o femeie în Nagorno-Karabakh și noi ce facem? Dăm pur și simplu rezoluții despre drepturile omului. dar n-a fost implementată încă rezoluția din 2009. E nevoie de sancțiuni pentru a exista o democrație adevărată. Poporul azer merită asta, iar guvernul merită doar sancțiuni. Trebuie să redăm libertatea cetățenilor. Mulțumesc. Domnul Pos. Nu e prezent. Domnul Pos. Mulțumesc, am ascultat cu mare atenție dezbaterea. Unul dintre colegii noștri a întrebat la ce ajută o rezoluție. A spus că nu schimbă nimic în Azerbaijan. Eu nu sunt de acord. O rezoluție care condamnă nedreptățile din Azerbaijan este utilă pentru opoziția din această țară. Este un semnal al susținerii noastre, este un sprijin moral Khadija Ismailova, o jurnalistă condamnată recent la șapte ani și jumătate de închisoare într-un proces total incorrect, are nevoie de ajutorul nostru. Pentru cei ca ea este esențial să arătăm că Uniunea Europeană este lângă ei și că uh, suntem cu ochii pe situația democrației și a drepturilor omului din Azerbaijan. Deci eu sunt pentru rezoluție. Domnul Cernețchi. Doamna Inaulă. Onorevole Mienova. Nu e, nu e sală, doamna Mihailova. eun tulee kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisoikeuksia ja olen tämän resoluution Uniunea Europeană ar trebui să apere drepturile, fun drepturile fundamentale în toate situațiile și sunt de acord cu această rezoluție. Evoluția drepturilor omului în Azerbaidjan este regretabilă. Acestea fiind spuse, această rezoluție face apel, uh, solicită sancțiuni, solicită suspendarea uh, politicii de vecinătate și solicită impunerea unor condiții. Și cred că acestea sunt uh, elemente care ar trebui să fie pregătite în comisie inițial, trebuie să fie pregătite cu atenție și apoi să fie adoptate. Nu putem pur și simplu să uh, Uh, aducem subiectul aici și uh, câteva persoane uh, să fie cele care iau decizia. Astfel de rezoluții se, trebuie să se pregătească foarte bine. Cred că o astfel de rezoluție nu ne va da rezultatele pe care ni le dorim. S-ar putea să îi satisfacă pe unii, însă noi trebuie să ne concentrăm asupra faptului că trebuie să promovăm drepturile omului. Děkuji, děkuji. Domnul Polcac, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să condamn acest caz aparte. Sunt însă multe altele. Drepturile omului n-ar trebui să fie măsurate diferit atunci când discutăm despre un stat sau altul. Sprijin rezoluția și cer ca Uniunea Europeană cu instituțiile sale să aibă în vedere implementarea unor judecăți obligatorii în momentul în care există anumite sentințe. Că e vorba de o analiză făcută la Consiliul Europei prin CEDO sau orice altă instanță de judecată. Ce va crede Azerbaijanul despre această rezoluție? Această rezoluție poate că nu va genera niciun fel de măsură, dar dacă Uniunea Europeană găsește instrumente de implementare, atunci ar fi foarte bine. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. În iunie, înainte de Jocurile Europene, a avut loc o discuție în Parlamentul European despre Azerbaijan. O discuție politică, iar um, acum avem uh, iarăși o rezoluție foarte încărcată, nu este echilibrată, este uh, unilaterală și uh, cu tendințe politice clare. Cred că Parlamentul European a luat-o pe o cale greșită pentru că s-a decis să nu se trimită observatori la alegerile parlamentare din Azerbaijan. Parcă acest stat este izolat și depărtat de Uniunea Europeană. E foarte importantă și securitatea energetică. Cred că trebuie să ne gândim bine în... pentru ce este util uh, modul în care evoluează Azerbaijanul. Eu sunt împotriva rezoluției și susțin propunerea uh, de uh, vot. Mulțumesc, domnul Avramopoulos, pentru încheierea dezbaterii. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte stimați deputați, după cum știți, Azerbaijanul este un uh, partener uh, apropiat al Uniunii Europene în sectoare cheie, um, stabilitate regională, politică energetică. Relațiile noastre s-au intensificat în ultimii ani sub parteneriatul estic și ne-am dorit ca această relație să se dezvolte, să evolueze pe baza unor interese și valori comune. Însă există chestiuni importante în relația noastră care trebuie să fie abordate în mod deschis între parteneri. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația privind drepturile omului din Azerbaijan. Am uh, urmărit uh, procesele Leilei și lui Arif uh, Yunus, <clears throat> și a uh, doamnei Kadirova. Și uh, aceștia sunt numai câțiva dintre jurnaliștii și activiștii deținuți în Azerbaijan. Am reacționat la aceste evoluții negative prin declarații, dar și prin discuții directe la cel mai înalt nivel. În continuare solicităm eliberarea activiștilor și jurnaliștilor deținuți fără un proces just. Am dorit ca Azerbaijanul să-și, să respecte angajamentele internaționale ca membru al ONU, OCDE și Consiliului Europei. Și asta mai ales în domeniul libertății de exprimare și în aplicarea statului de drept, cu o justiție independentă și cu acces la procese uh, juste și transparente. Dorim să sprijinim Azerbaijanul uh, să-și um, consolideze stabilitatea și independența în această regiune. Singura posibilitate de a face asta este, este de a permite cetățenilor să participe la dezbaterea publică. Tocmai de aceea jurnaliștii trebuie să poată lucra liber ne așteptăm să se ia mai multe acțiuni în acest sens. Înțeleg că autoritățile azere au anchetat în mod activ um, uciderea uh, jurnalistului Aliev. Activiștii lucrează lucrăm pentru a promova drepturile fundamentale și avem contacte cu cei din Baku. Delegația noastră, de asemenea, oferă sprijin concret uh, unor activiști care sunt periclitați. În continuare ne vom apăra valorile și interesele comune în discuții și negocieri, dar și în um, parteneriatul estic și la Consiliul Europei. Pentru a obține rezultate pe termen lung, trebuie să avem o abordare constructivă, bazată pe dialog, um, discuții și, uh, can, și uh, diplomație. Discutăm, vom uh, începe să discutăm uh, cu Baku despre un nou acord săptămâna viitoare. Asta ne va da noi oportunități să găsim interese și valori comune. Acest, acest demers de a implica Azerbaijanul prin, dar și criticând uh, într-un mod constructiv, mi se pare cea mai bună abordare. Înțeleg că unii dintre noastre nu sunt uh, de acord cu ideea de a negocia cu Azerbaijanul în situația actuală, însă trebuie să folosim această nouă oportunitate pentru a urmări obiective de drepturile omului ca o parte integrantă a relației noastre. Dacă pierdem această oportunitate, de fapt nu vom mai avea oportunitatea să abordăm aceste subiecte. Mulțumim! Mulțumesc! Am uh, primit șapte propuneri de rezoluție.